Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar porque tenemos una <clears throat> gestión... Con... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Haideți să începem. Avem o audiere complicată. Haideți să începem. <clears throat> Mulți dintre cei care vor interveni astăzi o vor face prin intermediul unei videotransmisiuni, ceea ce știți că nu, se, nu funcționează întotdeauna prea simplu. Foarte pe scurt, introducerea acestei ședințe. Știți că subcomisia noastră urmărește cu mare interes situația din Venezuela. Am invitat și autoritățile venezuelene la această întâlnire, dar ele uh, nu au dat curs cererii noastre. Parlamentul European nu dorește să se amestece în treburile interne ale Venezuelei, sigur. În lume există multe conflicte, multe probleme și de aceea trebuie întotdeauna să respectăm, desigur, drepturile internaționale, drepturile naționale. Cu toate acestea, ne ocupăm și de Venezuela în uh, această ședință noastră, în special date fiind situația drepturilor omului acolo. Atunci când într-o țară sunt închiși actori politici ai opoziției, noi aici știm că acesta nu e un semn bun. Guvernul de la Caracas a eșuat în a-și respecta instituțiile și electoratul și într-o democrație, într-o democrație parlamentară, nu pot să apară astfel de situații, iar uh, în mod oficial Venezuela este o democrație. În mod normal, prin garantarea statului de drept, trebuie garantate drepturi de bază și fiecare guvern ales trebuie să respecte aceste lucruri. Trebuie respectat statul de drept, drept drepturile opoziției, ale politicienilor din opoziție și așa mai departe. Statul nu îi poate închide, ci trebuie să le permită participarea la procesul politic. Acest lucru e valabil, desigur, nu doar pentru Venezuela, ci și pentru toate țările lumii. Uniunea Europeană, împreună cu marea majoritate a societății venezuelene, sunt de părere că aceste represiuni și violența extremă nu reprezintă calea corectă pentru soluționarea problemelor acestei țări. Acum că am spus aceste lucruri, vreau să subliniez că eu nu sunt împotriva Venezuelei, eu sunt o prietenă și o apărătoare a Venezuelei. Nu dorim să le spunem noi ce să facă. Ne dorim pur și simplu că dacă autoritățile s-au hotărât să meargă pe o cale liberă democratică, eu, în calitatea mea de președinte aici, acestui subgrup, cred că pot să spun în numele întregii noastre instituții că îmi doresc ca primarul din Caracas și uh, persoanele închise pe motive politice să fie eliberate. De curând, discuția a, fost discuta, discuția a avut loc, s-a purtat și la Națiunile Unite. Daniel Sevalos și de Lopez au luat cuvântul și au cerut eliberarea acestora. Chiar și cel mai înalt uh, la cel mai înalt nivel uh, politic din, Sud, din America de Sud s-a discutat problema și s-a uh, menționat că nu e în regulă ca opoziția să fie închisă. Nu se respectă principiul uh, nevinovăției. Persoanele au fost închise și apoi își așteaptă procedura. Noi trebuie să cerem Venezuelei să uh, fie să-și judece acești inculpați, aceste persoane, sau să le elibereze. Noi ne-am dorit ca autoritățile să verifice toate opțiunile. Nu ne dorim victime nevinovate, Și până la urmă, ceea ce se întâmplă în Venezuela și ceea ce cerem cu privire la aceste persoane uh, închise, se pare că președintelui aceste lucruri sunt indiferente. Aici însă lucrurile stau altfel. În curând vom avea o deplasare, o delegație într-acolo, la, în Venezuela, unde le vom spune acest lucru. Nu punem la îndoială sistemul politic al președintelui Mandoros, ci credem că avem dreptul să apărăm pe oricine în această lume față de astfel de, de un astfel de tratament incorrect. Dorim să ne implicăm pentru drepturile acestora. Tot ceea ce vă spun aici a fost uh, subliniat încă o dată în întâlnirea anterioară a Parlamentului, în plenară, și de aceea propun să analizăm aceste cazuri care nouă ni se par a încălca drepturile de fundamentale. Să vedem care e părerea cetățenilor Venezuelei, care, eh, pe care invităm să ne explice ce se întâmplă la fața locului. Vom avea o videoconferință, avem și câțiva invitații în sală, vom alterna, întâi prin videoconferință și apoi vom avea și o prezentare din sală. După care vom da și cuvântul eurodeputaților, de exemplu, și celorlalți prezenți. I-aș da cuvântul în primul rând doamnei Selsa Sano.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 am putea trece la al doilea vorbitor, domnul Asis, sau... Între timp, uh, dumneavoastră puteți încerca să stabiliți legătura cu doamna Solorzano. Eu voi da cuvântul doamnei Cabrera, care reprezintă Comitetul Victimelor din Guarimba. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! numele meu este José Cabrera, reprezentăm victimele și susținem victimele și familiile lor, victime ale evenimentelor din 2013 și 2014. Oscar Herrero și Luis Cuiran sunt alături de mine și fac parte din acest comitet al victimelor. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc, domnul președinte, pentru această ocazie de a veni aici, în, par- în fața Parlamentului European, pentru a vă spune ce anume s-a întâmplat în țara mea în ultimii ani și să ne încercăm să ne ajutați să găsim soluții pentru cei afectați. Nu sunt politician, nu reprezint nicio organizație politică, sunt pur și simplu o mamă a cărei fică a fost la o petrecere cu alți copii de vârste până în 13 ani și au fost atacați de grupuri violente legate de diferiți politicieni venezueleni. Noi, în partea comitetului, am fost victimizați de două ori. O dată pentru că unii membri au pierdut Uh, membrii familiei din cauza acestor uh, activități. Lui Duran este una, unul din uh, aceste victime. Fiul său a fost atacat în public. Au încercat să-l dărume de pe motocicletă în timp ce mergea. Oscar Carrera de asemenea și-a pierdut mâna. De asemenea, în confruntări cu niște uh, grupuri violente, nu au avut nici medicamente la dispoziție. Persoane, iată, care de fapt nu au nimic de a face cu protestele violente. Am uh, ajuns victime și pentru că am fost instrumentalizați de diferite organisme internaționale. Stimați uh, deputați, stimate doamne deputați, atunci când se spune în Parlament că au murit 43 de persoane în Venezuela în 2013, studenți și demonstranți pacifiști, noi, suntem, noi ca victime suntem uh, supărați. Nu e doar o mare minciună și o manipulare, ci în special pentru că noi suntem de părere că se folosește această problemă noastră în scop politic. Iar victimele reale nu sunt numite și nici iar cei care sunt adevărații făptași sunt uh, reprezentați ca fiind uh, eroi din aceste 43 de dintre aceste 43 de persoane victime Majoritatea au uh, fost victimele unor grupuri violente. În februarie au uh, s-a chemat la demonstrații, dar pe străzi s-a luptat cu arme letale, au fost puse capcane, au fost uh, aruncate în aer uh, instituții de sănătate, toate acestea pentru a cere guvernului să predea puterea. Asta a dus și la sute de răniți și mii de persoane care nu și-au putut uh, exercita drepturile de bază. De ce aș dori să spun următoarele. Dacă aici, în Parlament și altundeva, se cere ca persoanele arestate în urma celor delicte Deci când cerem eliberarea lor, aceasta înseamnă de fapt că cei cu adevărat vinovați rămân nepedepsiți. E important să vă informăm pe dumneavoastră și pe toți care ne ascultă că în spatele celor închiși acum, Leopoldo Lopez și David Savalo, Există o serie de povești personale, o serie de victime care lasă în urmă copii care au rămas acum fără părinți, alții au fost împușcați în față în timp ce lucrau la dezmembrarea baricadelor. A murit de asemenea un polițist, soția sa era însărcinată, de asemenea membrii forțelor armate împușcați în cap, au rămas în urmă copii de un an, <clears throat> un număr mare de oameni care au plătit prețul acestor activități violente de anul trecut din Venezuela. Aceștia sunt victimele reale. Aș dori ca numele lor să se, să se fie auzit în uh, Parlament. și sperăm că ceilalți membri care au făcut această lungă călătorie cu mine uh, să-și poată face cu auzit cuvântul. În numele grupului pe care îl reprezint, vă rog să nu folosiți povestea noastră în scopuri politic. Nu putem folosi aceste drepturi fundamentale ca scuză pentru a justifica și legitimiza acte de violență, acte criminale. N-ar trebui să încercăm să păcălim comunitatea internațională privire la ceea ce îi motivează sau i-a motivat pe liderii noștri politici atunci când au organizat acele manifestații violente anul trecut. Intențiile reale pe care cetățenii țării mele nu le vor uita niciodată, ascultându-l pe Leopoldo Lopez, a fost întrebat de un jurnalist când se vor încheia toate acestea și Lopez a spus imediat ce îi vom fi înlăturat pe responsabile la putere. Noi dorim ca aceste acte de violență să nu fie ascunse sau să nu fie nici uitate, așa cum au încercat unii politicieni să facă, la fel și mass media. Sunt vinovate și niște organizații internaționale. Doreau să atrag atenția asupra făcându-i pe cei responsabili eh, victime. Au eh, modificat spusele celor afectați de evenimentele din zilele respective. Sperăm că ceea ce va face Parlamentul European pe viitor să încerce să îndrepte lucrurile să evite pedepsirea familiilor noastre, dorim respect și solidaritate cu toate victimele, cei care și-au pierdut persoane apropiate, pentru că mulți pare că folosesc aceste activități, aceste drepturi la omului pentru a-și uh, urmări agenda. Mulțumesc! Avem acum uh, legătura video Cred că ne, doamna Salazar ne poate auzi și dânsa conduce Comisia Drepturilor Omului și cred că îi putem da cuvântul. Poco la luz, veriamo. Aveți cuvântul, doamnă. Întâi să uh, stingem puțin luminile ca să vedem ecranul. Bună ziua, mă numesc Delsa Solorsanu. de derechos humanos. A lo largo de todos estos Din păcate, calitatea legăturii este foarte slabă. Un moment, tenemos un problema con el sonido. Președinta, se pare că există problemă cu transmisia și președintii nu pot uh, să audă. Acercarse un poco más y no moverse. Lo, Vorbitoarea este întrebată dacă are un microfon. Vamos a ver si lo conseguimos. Adelante, perdón, gracias. Sau dacă poate să se apropie de monitor pentru a vedea dacă se îmbunătățește sunetul. de eh, derechos humanos eh, están protegidos en todo Din păcate nu se aude vorbitoarea din cauza legăturii video. Hay un problema con el sonido, no la podemos traducir. Din păcate, calitatea transmisiei nu este bună, nu vă putem urmări, nici măcar în spaniolă, pentru că se întrerupe legătura. Aveți cumva un tehnician pe lângă dumneavoastră? No pueden seguir în spaniol, es imposible. Din păcate nu vă putem auzi nici noi, nici interpreții, să întrerupe legătura tot timpul. <laughs> bueno, el Parlamento Europeo tiene mucho que mejorar en términos técnicos, la verdad. se pare că este nevoie de câteva îmbunătățiri la nivel de aparatură în Parlamentul European. Asta nu este o problemă care a apărut doar astăzi, se întâmplă la toate teleconferințele. În regulă, voi da acum cuvântul uh, domnului Ramon Guillermo Aveledo, pentru că el este aici, prezent în sală. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, în martie anul acesta, Parlamentul European a dat cea mai recentă uh, rezoluție cu privire la Venezuela. A dat încă două anul trecut, acestea trei sunt cele mai recente. Parlamentul European s-a pronunțat din nou cu privire la țara mea din cauza evenimentelor de acolo din februarie, care au culminat cu arestarea primarului orașului Caracas. El chiar își revenea atunci în urma unei operații și uh, audierea pentru procesul lui a fost suspendată din nou a treia oară. Situația economică, politică și socială în Venezuela s-a înrăutățit, ca și situația drepturilor omului din această țară. Există o cifră care definește acest uh, regim și a fost uh, uh, prezentată de Comisia pentru Drepturile Omului. Uh, guvernul Venezuela nu acceptă să urmeze recomandările uh, externe pentru că ei consideră că aceasta este o ingerință în, uh, în legile sale. Dar există încălcări clare ale drepturilor omului. Între, două, între 99 și 2015, mai bine de 200.000 de venezueleni și-au pierdut viața se înregistrează 25 de omucideri la fiecare sute de mii de locuitori, de fapt cifra a trecut de la 25 la 80. Fenomenul impunității este îngrijorător. Forțele de securitate au fost militarizate în țara noastră. Fenomenul se răspândește și Comisia Interamericană cu privire la drepturile omului a observat că există forțe armate civile care acționează ca niște forțe paramilitare, parapolițienești, care controlează societatea. Aceasta este o încălcare clară, vădită a standardelor internaționale. ONG-ul Porvea, care este foarte cunoscut, a raportat că a existat, s-a registrat o creștere cu 137% în cazurile de tortură. Se pune problema și de încălcarea drepturilor politice. Guvernatorul statului Miranda a fost folosită, de fapt, o fotografie a lui ca uh, exerciții de tragere la țintă în armată. s-a declarat chiar că contra candidatului Maduro, Enrique Capriles, a fost uh, folosit și el pentru astfel de practici. Pentru a-l cita pe unul dintre guvernatorii noștri, uh, el a spus că vecinul nostru cel mai important, unul dintre statele din Venezuela, de fapt, este guvernat de forțe contrarevoluționare și uh, ei vor uh, fi atacați în caz de conflict armat. Deci, pentru statul Aragua, guvernatorul din Miranda este o țintă strategică în caz de conflict violent, pentru că interesele sale sunt contrarevoluționare, spun autoritățile, și nu sunt patriotice. Acestea sunt cuvintele autorităților din țara noastră și am uh, văzut că disidenții nu au avut voie să participe în procesul democratic, în forumurile noastre democratice. De exemplu, doamna Machado, o membră a Congresului venezuelean, a fost demisă în mod arbitrar din funcția sa în urma ordinelor lui Maduro. De asemenea, din 1998 și alegerile directe au fost periclitate, alegerile pentru Parlamentul venezuelan. Nu sunt programate deloc alegeri pentru Parlament. Următoarea reuniune a Parlamentului va avea loc în ianuarie. Deținuții politici au declarat greva foamei, deci ne dăm seama din nou că sistemul judiciar a fost politizat. În plus, nu se respectă nici libertatea presei. Un tribunal a hotărât că 22 de conducători de directori ai ziarelor ai unor ziare din Venezuela nu vor mai avea voie să călătorească din cauza informațiilor pe care le-au publicat El Tal Cual și încă un portal web. Aceste măsuri uh, au fost luate în mod arbitrar, cei acuzați nu au avut, uh, nu, nu au avut cum să se, să se apere. Există interdicții cu privire la uh, comerțul cu valută în ceea ce privește drepturile economice și sociale, nu a crescut deloc puterea de cumpărare, inflația, uh, carențele de produse, uh, locurile de muncă, serviciile sociale, serviciile medicale, construcțiile. În toate aceste sectoare uh, problemele s-au agravat. Inflația este de aproape 4.000% în ultimii ani. O concluzie a unui comitet independent al ONU cu privire la aceste chestiuni este că sistemul alimentar, lanțul alimentar din Venezuela nu mai este capabil de a îndeplini Ă, obiectivele suveranității și securității alimentare. În ceea ce privește Organizația Internațională a Muncii, guvern, guvernul venezuelian ă, a încălcat convențiile 87, 26 și 144 în ceea ce privește dreptul la muncă. Mulțumim foarte mult pentru atenție. Președinta, mulțumim și noi foarte mult. Haideți să încercăm din nou Uh, să reluăm legătura cu doamna Solorsano. Ne pare rău, a dispărut din nou uh, legătura. Există, din păcate, un zgomot de fond care face munca interpreților imposibilă. La Mesa Unidad Democrática, para que sepan a quienes representamos, de nuevo, señora Solorzano. Președinta întrerupe din nou. Uh, doamna Solorsana, din, păca- Solorsana, din păcate, interpreții nu pot să lucreze. Eh, para los intérpretes no es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 Mi más profundo agradecimiento a los europarlamentarios por permitir que esta discusión hoy se eleve ante ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mulțumim și noi foarte mult, spune președinta. Îmi cer scuze din cauza pentru, pentru problemele pentru problemele de sunet. Eu n-am avut nicio problemă și vă ascultam direct. Din păcate, dacă nu avem interpretare, um, ceilalți colegi v-au înțeles cu greu. Singurii care v-au înțeles sunt cei care înțeleg spaniola. Haideți să încercăm, poate merge următoarea uh, conexiune cu celălalt vorbitor. Să sperăm că va fi destul de bună calitate pentru interpreți. Altfel, cred că va trebui să încetăm audierea. Domnul Romero, directorul Forumului Penal Venezuelan. Buenas tardes. Bună ziua, mă auziți bine? Când doriți, puteți să începeți. Și să vedem dacă este destul de bună calitatea sunetului pentru ca interpreții să poată lucra. Dar oricum dumneavoastră veți lucra, voi vorbi în engleză. Întâi de toate doresc să vă mulțumesc foarte mult, să mulțumesc Parlamentului European. Este bine că doriți să ascultați care sunt doleanțele poporului venezuelan în instituția dumneavoastră. Aș dori să vă spun că este imposibil să vorbesc uh, cu casca în ureche. Președinta, puteți să vă dați casca jos? Vorbitorul, voi începe din nou. Sunt director executiv al Forumului Penal Venezuelan, care este o organizație care reprezintă victimele detenției arbitrare din Venezuela. Avem do- mai bine de 200 de avocați în toată țara și 1500 de activiști în toată Venezuela. Voi începe timp prezentarea unui caz pentru a vă exemplifica cum stă cazul. Domnul Gerardo Carrero. El a fost reținut în uh, mai anul trecut, odată cu alți 200 de oameni, 230 de tineri. Ei demonstrau în mod pașnic pentru eliberarea uh, studenților care fuseseră și ei arestați într-o situație asemănătoare. Ei demonstrau în fața Biroului Națiunilor Unite din Caracas. Într-o închisoare din Caracas, Gerardo a spus că a fost torturat în august 2014. Ei au spus că gardienii de acolo l-au apucat de încheieturi și l-au lovit, peste, l-au, l-au ținut cu ziare pentru ca el să nu facă vânătăi și l-au agățat de tavan și l-au ținut de acolo l-au ținut acolo 12 ore. A fost bătut cu bețe uh, la picioare și i-au fost uh, uh, i-au, rămas vânătăi pe, pe picioare și pe, bra- și pe spate. În plus a suferit și lovituri abdominale. Noi, în calitate de avocați, ne-am dus uh, la procurorul general și am denunțat această situație, am făcut apel și la mass media internaționale și n am fi așteptat ca domnul Carrero să fie transferat cel puțin din această închisoare. Dar el a fost transferat vreme de șase luni într-un, într-o celulă foarte rece și foarte izolată, fără, niciun, fără nici măcar ferestre. Nu a avut acces la vizitator, nu a avut acces la avocați, a fost ținut în această celulă 24 de ore pe zi, fără lumină. Această uh, închisoare se află într-un loc uh, destul de izolat. Încă sunt ținuți și alți deținuți acolo, nu, nu există nici măcar acces la ceasuri, nu poți să ai noțiunea timpului. Am făcut apel la eliberarea acestui om și am făcut uh, apel să îi se dea îngrijiri medicale. După șase luni, Herando a fost transferat în închisoarea inițială în care fusese torturat. Până acum nu a primit niciun fel de îngrijiri medicale. Are probleme stomacale, are abcese pe piele, și i-a, i-a căzut un dinte și i-a fost lipit înapoi cu superglu. De fapt, și l-a lipit el singur pentru că nu a avut parte de îngrijiri medicale. Deci până acum acest om nu a primit niciun fel de asistență. Aici sunt, uh, în Venezuela au fost reținute câteva sute de mii de persoane, 200 de mii de persoane în urma demonstrațiilor. Președinte, întrerupe. Ne cerem scuze, spune doamna președinte. Calitatea sunetului s-a înrăutățit din nou. Deși mai multe persoane uh, înțeleg engleza, este oricum dificil să vă înțelegem și din sală. Există, din, din 2014 încoace s-au înregistrat 3700 de arestor, arestări și peste 2000 de persoane au fost duse la, la închisoare prin ordin judiciar uh, pe perioade între o lună și un an. În momentul de față, foarte multe persoane sunt arestate tocmai din cauza demonstrațiilor. În urma demonstrațiilor avem 77 de prizonieri politici, foarte mulți dintre ei um, persoane foarte cunoscute, cum este și Leopoldo Lopez. Există cazuri precum al lui Ines González, care a fost uh, arestată în urma unor mesaje Um, care au fost acuzate că sunt um, jignitoare. În încheiere, vreau să vă spun cum arată o închisoare politică în Venezuela. În primul rând se caracterizează prin izolare. Aici sunt în, în ținuți, um, deținuții politici. familiile și avocații pot să vină, dar doar în anumite zile. Procesele sunt, uh, sunt uh, amânate, multe audieri sunt suspendate fără justificare. Există persoane care au petrecut 10 luni în închisoare, chiar mai mult, mai bine de un an, și nici măcar nu a avut parte de o audiere preliminară pentru a putea ști dacă, de ce sunt acuzați. Este folosită, este instrumentalizată, sunt instrumentalizate mass media de către politicieni. Cetățenii sunt supravegheați prin, cu microfoane și camere video. Există înregistrări și acestea sunt arătate în, în, în, uh, la televizor în fiecare zi, fără niciun fel de menajamente. Voi încheia foarte repede, mai am doar ceva de spus. Am uh, avut parte de 138 de mărturii de tortură, aceasta este o problemă foarte mare Și în ceea ce privește omuciderile, acest lucru este foarte grav pentru că autoritățile publice schimbă informațiile pe care le prezintă. Președinta întrerupe. Domnule Romero, trebuie să încheiați. Acestea toate reprezintă uh, încălcarea drepturilor omului. Au fost omorâți ofițeri, șapte ofițeri, dar câteva zeci de demonstranți pe de cealaltă parte. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să mă adresez Parlamentului European. Drepturile omului sunt universale și nu se aplică doar anumitor țări. Eu vă mulțumesc din nou și că mi-ați dat ocazia să vorbesc despre situația din Venezuela. Muchísimas gracias, señor Romero. Siento la... Mulțumesc foarte mult, domnule Romero. Au fost uh, câteva probleme tehnice, dar totuși mesajul dumneavoastră a trecut uh, cu succes. Și acum o altă legătură video. Pentru că s-a făcut efortul să vină, o să-i dau cuvântul domnului Marino Avelado. Marino Alvarado, avocat de la Provea. Să vedem dacă putem să luăm legătura prin, cu domnul Alvarado. Puteți să mă auziți? Foarte bine. Va trebui să vorbiți puțin mai tare, domnule Alvarado. Uh, ca să poată fi interpretat mesajul dumneavoastră în limbile de lucru ale întâlnirii. Vă rog să începeți când doriți. Mă numesc Marino Alvarado, sunt activist în domeniul drepturilor omului, uh, Provea, acțiunea pentru uh, drepturile omului. Mulțumesc pentru ocazia de a vorbi în această după amiază. Pot să-l văd pe domnul Cabrera, doamna Cabrera, care este de la Comitetul Victimelor uh, Garimba, o văd în sală. Există o serie de preocupări, însă există și aspecte pozitive în ceea ce privește situația din Venezuela, de pildă educația. Există un program semnificativ de incluziune socială care a fost pus în uh, aplicare S-a dublat numărul uh, studenților la universități în ultimii ani. S-a făcut o redistribuire a terenurilor în ceea ce îi privește pe fermieri și, de asemenea, organizațiile drepturilor omului și organizația Provea a uh, recunoscut uh, progresele făcute în uh, anumite privințe sub președinția lui Hugo Chavez în ceea ce este sărăcia, de pildă. Până în 2012, sărăcia a fost uh, atenuată cu fiecare an care a trecut și asta e un element important pentru drepturile omului. Asta înseamnă mai multă incluziune, mai un spor de democrație. Totuși, suntem preocupați de faptul că în primul an al mandatului președintelui Maduro, uh, sărăcia a crescut cu 6% în 2013 și toți indicatorii socioeconomici par să indice că au crescut în 2014. Acest lucru este semnificativ din punct de vedere al dosarului uh, drepturilor omului pentru toată comunitatea internațională care dorește ca Venezuela să beneficieze de mai multă justiție socială. Problemele socioeconomice cu care se confruntă venezuelenii în ultimii ani au dus la o nemulțumire masivă, în special în zonele cele mai sărace ale societății și uh, acest lucru s-a tradus în mișcări uh, uh, de protest care au tot escaladat, blocarea traficului, manifestări de protest. Și oamenii se întreabă de ce lucrătorii din Venezuela au fost în fruntea acestor mișcări de protest în ultimii cinci ani. Protestele sociale care cer Uh, exercitarea drepturilor și demonstrațiile împotriva guvernului nu au fost privite ca fiind acțiuni democratice de către guvern. Ele au fost uh, incriminate, iar protestul social a fost uh, considerat a fi un protest politic, deși oamenii își cereau drepturile, de fapt. Au fost o serie de cazuri care au fost aduse în fața instanței 3.000 de lideri sociali au fost uh, aduși în fața, în fața uh, instanței. 150 dintre aceștia erau sindicaliști. 5.000 de oameni au fost judecați pentru că au făcut, pentru că au luat parte la aceste mișcări de protest. Deci a avut loc o incriminare a liderilor sociali și a militanților pentru drepturile omului. Sigur, există această acțiune de intimidare a activiștilor. De pildă, cooperarea internațională, care este legitimă, a fost atacată de guvern, de fapt, care este nemulțumit de asistența pe care multe organizații care militează pentru drepturile omului au primit-o de la Uniunea Europeană, cooperarea în asistența victimelor și pentru consolidarea democrației au încercat să se facă o legătură între primirea de fonduri și planurile de ingerință în um, problemele Venezuelei. Ei spun că cei care protestează pentru drepturile omului uh, sunt trădători ai patriei. Ei utilizează resursele statului pentru a ataca pe protestatari. Uh, nu sunt uh, pur și simplu victimele unui uh, tratament uh, necorespunzător, ci sunt urmăriți de guvern, spionați, pentru că își exercită dreptul legitim de a critica guvernul. Însă, guvernul utilizează resursele publice pentru a încerca să arunce uh, o umbră de îndoială asupra activității lor ca militanți pentru drepturile omului. Guvernul din Venezuela desfășoară o politică de stat pentru denigrarea organizațiilor uh, internaționale care militează pentru uh, drepturile omului. Deci uh, Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului a fost denigrată în acest felul în acest fel, precum și alte agenții ale Națiunilor Unite. Guvernul nu tolerează pur și simplu critica, nu pune în aplicare recomandări, nu se conformează cu uh, hotărârile uh, curții Uh, interamericane pentru drepturile omului nu respectă convențiile internaționale în domeniul drepturilor omului. Și guvernul pretinde că orice hotărâre într-o instanță internațională împotriva guvernului este un atac la suveranitatea uh, Venezuelei. Uh, spun că acești protestatari fac parte dintr-o conspirație care vrea să submineze guvernul, deși tot ceea ce fac este să facă recomandări astfel încât Venezuela să fie mai democrată și drepturile omului să fie respectate în această țară. Lipsa independenței înseamnă că, practic, cetățenii sunt lipsiți de apărare în fața statului și nu poți să te uh, plângi că autoritățile publice nu-și fac treaba ca lumea. Sunt discriminări în ceea ce privește furnizarea de servicii, de pildă. Ombudsmanul practic, ca și predecesoarea sa, nu face uh, decât uh, să atenueze uh, cazurile de uh, încălcare a drepturilor omului. Există un nivel ridicat de impunitate, 98% în uh, Venezuela. Prizonierii politici sunt victimile sistemului de justiție uh, politizați, care nu garantează drepturile la un uh, proces, dreptul la un proces corect. Practic, este o mașinărie care generează injustiție, uh, menită să îi închidă pe liderii uh, sociali. Președinta, trebuie să încercați să încheiați, pentru că sunt mulți care doresc să intervină. Uh, Aș vrea să spun câte ceva despre persoanele care au fost uh, în uh, închisorile din Venezuela, care sunt dintre cele mai violente din lume. Și totuși, în ultimii doi ani, trebuie să spun că s-au făcut eforturi pentru uh, a îmbunătăți situația violenței în închisori, însă au murit mulți în 2014 309 astfel de crime au fost raportate, iar între 1999 și 2014 6472 de crime au fost uh, uh, făcute. Așadar, onorați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc în numele victimelor și aș dori să aduc un omagiu reprezentanților uh, victimelor uh, Guarimava, cei care activează pentru a încerca să apere drepturile omului și rudele uh, celor care au suferit uh, de pe urma încălcării drepturilor omului. Vă mulțumesc, domnule Alvarado. Să trecem acum la întrebări și comentarii făcute de eurodeputați. nu putem să continuăm cu legăturile video pentru că legăturile nu sunt uh, foarte bune. Deci ceea ce vom face acum, vom asculta reprezentanții grupurilor politice și o să începem cu eurodeputații care sunt direct legați prin activitatea lor cu Venezuela. Deci președintele Mercosur și apoi Luis Grandes Pascual, președintele delegației pentru comunitatea andină. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încep prin a vă aduce un uh, omagiu pentru că ați avut această idee. Uh, sub comisia noastră are o sacină importantă și anume respectarea drepturilor omului în toată lumea cei care sunt uh, cultural și social foarte aproape de noi merit toată atenția noastră. Asta nu înseamnă o ingerință în uh, treburile unui stat. Nu asta este intenția noastră, ci pur și simplu facem acest lucru pentru o atitudine de profund respect pentru Venezuela, o țară cu o istorie democratică îndelungată. Suntem aici pentru a vorbi despre drepturile omului, așa încât nu mă voi referi la alte aspecte ale guvernului Maduro, pentru că acestea ar putea fi interpretate ca ingerințe. Sunt chestiuni care trebuie tranșate de venezueleni. Oamenii au uh, opinia lor, uh, dar aici vorbim despre ceva cu totul diferit, o problemă cheie, care în prezent este următoarea. Dacă nu asistăm la încălcări uh, flagrante ale dreptului, ale statului de drept în Venezuela. Vorbim uh, dintr-o perspectivă liberală atunci când e vorba de problemele sociale și culturale. Vreau să-mi exprim de plină solidaritate cu victimele violenței din Venezuela. Nu facem niciun fel de distinție între natura politică sau motivația victimelor. Dacă ești o victimă a violenței, atunci meriți toată solidaritatea noastră. Problema este dacă guvernul din Venezuela poate să facă o anchetă independentă uh, în privința pierderii de vieți omenești, așa cum au fost uh, descrise. Am îndoiel pentru că în multe cazuri am asistat la lipsa unui element uh, cheie uh, a statului de, de drept, și anume separația puterilor în stat. În ceea ce ne privește, autoritățile judiciare nu au acționat uh, independent așa cum ar fi uh, trebuit să acționeze dacă ar fi existat un uh, stat de drept real. Nu a existat libertatea de exprimare, libertatea de informare. Am auzit situații descrise în această după-amiază și acestea veneau din partea unor persoane cu vederi politice diferite, uh, care ne arată cum sunt încălcate aceste principii. Un ultim aspect este că mă tem că astăzi asistăm la uh, incriminarea celor care au o uh, părere diferită uh, de guvern. Ei sunt uh, etichetați ca dizidenți, ceea ce este inacceptabil. Dacă vrem să ă, avem alegeri libere, un astfel de comportament nu poate fi motivat în niciun fel. Nu poți uh, să strivești minoritățile. Am uh, vorbit uh, deja destul de mult, nu vreau să vă rețin mai mult, doamnă președintă, însă Vreau să spun că nu am avut niciodată o problemă cu ambasadorul venezuelan sau cu omologii uh, venezueleni cu care am stat de vorbă, dar de o lună nu am prea putut să iau legătura cu diplomații din Venezuela, asta nu este din vina mea, ci pur și simplu nu am putut să stăm de vorbă cu ei și ne întrebăm de ce stau lucrurile așa dar ne îngrijorează situația drepturilor omului. Avem tot respectul pentru Venezuela, poporul său și istoria sa. Și în numele acestui respect și respingând uh, orice acuzație de neocolonialism sau uh, ingerință în treburile interne, ceea ce Parlamentul European nu a făcut niciodată, de-aia vorbim despre drepturile omului într-o țară care ne este atât de dragă, Venezuela și deși sunt portughez, pot să spun că există o comunitate portugheză semnificativă în uh, Venezuela, deci pot să spun că am și o miză personală în situația din uh, Venezuela. Domnul Hori. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să vă felicit pentru că ați organizat această audiere și vreau să-mi exprim și uh, simpatia cu toate victimele uh, încălcării acestor drepturi. La summitul Eurolat am discutat uh, această chestiune în uh, mai multe rânduri cu omologii latinoamericani și am fost foarte divizați uh, pe această temă. Majoritatea partenerilor americani au impresia că punctul de vedere european asupra Americii Latine și ceea ce se întâmplă în Venezuela este practic o ingerință și nu consideră că avem dreptul să ne amestecăm. Ca membrii uh, ai Parlamentului am uh, repetat acest lucru și vrem ca poporul din Venezuela să știe acest lucru. De multe ori discutăm ce se întâmplă în afara granițelor noastre în multe părți ale lumii și vorbim de Venezuela, de multe alte locuri și discutăm ce se întâmplă în aceste regiuni atunci când avem impresia că am asistat la încălcări ale drepturilor omului. Deci nu este o problemă de amestec. Uh, este o chestiune de solidaritate. Spunem deseori că uh, Statele Unite îi tratează pe migranți uh, într-un mod inacceptabil. Am discutat în mod deschis acest lucru în Parlament. Și atunci când am discutat acest lucru, am discutat și ce se întâmplă în alte părți ale lumii, pentru că drepturile omului sunt, au un caracter universal. Doamnelor și domnilor, am un profund respect pentru Venezuela și o afecțiune. Sunt o țară care, este o țară care mi este foarte uh, dragă. Uh, sunt de stânga, sunt un socialist și îmi cer scuze, dar nu prea înțeleg cum o parte a stângii europene uh, închide ochii la această situație în care drepturile omului uh, sunt uh, încălcate. Nu pot să înțeleg acest lucru. Unor mi se pare că membrii uh, Parlamentului sunt polarizați atunci când e vorba de dosarul drepturilor omului. Nu ar trebui să fie așa stânga este foarte critică în ceea ce privește cea, uh, situația din Columbia sau Mexic. Dar apoi, când guvernul uh, este uh, are o tendință de stânga, parcă încep să închidă ochii. Ca socialiști trebuie să apere drepturile omului și nu pot să îi susțin pe cei care critică anumite guverne pentru că au convingeri politice de un anumit tip sau pentru că e vorba de guverne de stânga. Acest lucru este inacceptabil. În Parlament trebuie să fim în măsură să vorbim obiectiv, mai ales când e vorba de drepturile omului. Și, ă, dacă îmi permiteți, o să mă refer acum la istoria Partidului Socialist al Muncitorilor uh, din Spania. Un lider al acestui partid s-a dus la Moscova pentru că voia să vadă dacă revoluția din uh, Rusia era legată de Spania. Numele lui era Fernando de la Rios. Și el l-a întrebat pe Lenin dacă regimul comunist pe care îl conducea apăra libertatea și Lenin a răspuns, se pare, libertate, libertate pentru ce? Și Fernando a spus, libertatea de a fi liber. Nu pot să înțeleg că vreun uh, guvern de stânga, Hugo Chavez și Maduro, nu înțeleg de fapt că limitează libertatea nu are importanță dacă ești de stânga, nu poți să îngrădești libertatea oamenilor. Cinstit, ceea ce se întâmplă în ultima vreme în Venezuela subminează democrația. Este riscul ca democrația să fie total subminată și pentru a ajuta Venezuela trebuie să apărăm libertatea, drepturile omului și trebuie să continuăm prietenia cu Venezuela. Vreau alegeri libere și corecte în Venezuela, fără deținuți politici. Alegeri pașnice, fără încălcări de niciuna dintre tabere populația trebuie să-și spună cuvântul, iar democrația trebuie să câștige. Ca președinte al Eurolatului, aceasta este mesajul meu. Libertatea și drepturile omului trebuie apărate peste tot, indiferent de convingerile politice, ideologice. Trebuie să apărăm drepturile și omului și democrația. Fără acestea, nu mai există o ideologie de stânga și stânga nu poate să stea cu brațele încrucișate, pentru că ar exista această idee a unei lovituri de stat permanente în Venezuela. Nimeni nu mai crede asta. Hai să terminăm cu uh, minciunile. Domnul Careo s-a întâlnit în Haiti cu secretarul Statelor Unite de ce s-au întâlnit? Stânga europeană trebuie să apere libertatea și democrația. Și spun asta în numele socialismului european. În silențiu, Braie. Domnule Grandes. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am aplaudat nici public, nici uh, încet, doream doar să spun că mă identific cu ceea ce am auzit. Nu vorbesc în numele niciunui grup politic, dar vreau să spun că ceea ce s-a spus aici la început e foarte important. Nu vrem să luăm acum o decizie pripită cu privire la Venezuela sau la Maduro. Din contră, Parlamentul European a avut întotdeauna o poziție foarte clară, însă a, a făcut aceasta cu tot respectul. În același timp, am uh, spus lucrurilor pe nume, mai ales atunci când faptele nu corespundeau unui guvern democratic, ci unei dictaturi. Suntem uh, de acord între noi aici, între diferitele grupuri politice, că vorbim de o țară care în special pentru noi spanioli e foarte apropiată, avem uh, anumite obligații acolo. Dorim să dăm și ceva înapoi în măsura în care putem face acest lucru. Domnul Guillermo știe că eu am avut multe de învățat din Venezuela în vremea în care în țara mea nu exista prea multă libertate. Și atunci Colegul spunea că nu știe dacă are dreptul să vorbească aici. Aduceți-vă aminte ce s-a spus în plenară, în prin prisma faptelor care se întâmplau acolo, nu doar că avea dreptul să spună, ci trebuia să spună, trebuia să spună foarte clar, trebuie să subliniem aspectele juridice, legale. Articolul 3 din tratat spune că în relațiile cu restul lumii, Parlamentul își va promova valorile și interesele și va contribui la protejarea cetățenilor. Va, prote- va insista pe protecția drepturilor omului. Va ține cont de cartă. Și nu ar trebui să fie nicio înțelegere aici. Avem dreptul să ne exprimăm părerea. Mai mult decât atât avem o obligație. Am văzut astăzi uh, ce se întâmplă acolo. Am văzut aceste lucruri și în alte forumuri. Guvernul Maduro își calcă în picioare oponenții. Aș suspecta că va veni la un moment dat când îi convine cu organizarea alegerilor, deși ar fi trebuit să o facă încă în ianuarie. E un aspect fundamental Haideți să nu mai căutăm scuze, să nu mai credem în cele spuse de Maduro care spune că nu poate organiza alegeri acum pentru că nu ar fi un climat politic corespunzător. A spus-o și Ramon, o spunem și noi. Avem aici un acord total până la urmă. Toată lumea înțelege ce se întâmplă, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, trebuie să denunțăm acest comportament și să-i spunem domnului Maduro că a fi fost el ales legitim, dar nu se mai comportă într-un mod legitim. Acum se comportă ca un președinte totalitar și de aceea Parlamentul European trebuie să ajute oprirea lui să lucreze împreună cu cetățenii Venezuelei care să-și recupereze libertatea. Uh, Și o pot recupera prin intermediul alegerilor, alegând oamenii corespunzători. Suntem uh, cu toții de acord, adică am înțeles ce se întâmplă, cunoaștem situația, Știm ce ne permite tratatul și ce ne obligă tratatul să facem, să apărăm drepturile omului. Până la urmă despre asta e vorba aici și o facem indiferent de pozițiile noastre ideologice. Mulțumesc, mulțumim domnului de Grandes, doamna Bethel, vă rog. Foarte pe scurt, nu avem prea mult timp. Sunt într totul de acord cu cele spuse de domnul de Gran și de domnul Haudegam. Cred că e un aspect semnificativ că suntem de acord aici. În special când spunem că trebuie să judecăm pe toți la fel. Adică atunci când vorbim de drepturile omului, nu contează că vorbim de Venezuela, Arabia Saudită sau Burundi oriunde ne-am afla, ar trebui să luăm o poziție, ar trebui să spunem lucrurilor pe nume și să luăm partea victimelor. Și cred că s-a văzut foarte clar din această discuție că victimele sunt cele care ne îngrijorează și că trebuie să utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Și dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul astăzi pentru curajul lor, pentru munca lor susținută, pentru prezența aici și pentru continuarea luptei lor. Sigur că și luptă pentru ca Europa să fie, eh, pentru ca Venezuela să fie o țară mai sigură. Mai avem cinci vorbitori, spune doamna președinte, după care voi mai da cuvântul oaspeților înainte să plece pentru a avea timp să răspundă. Domnul Hinkle? <clears throat> Leider ist das, was... Äh, din păcate, ceea ce se întâmplă acum la, în Venezuela, ce se întâmplă acum în Venezuela, așadar, e tipic și pentru alte țări din America de Sud. Este peste 50 de ani de probleme în Cuba și așa mai departe. Aici, în Parlament, am avut o dezbatere în urmă cu câteva săptămâni privire la unele tendințe foarte îngrijorătoare din Ungaria. Eu am fost încurajat atunci, văzând că alți președinți, șefi de state și guverne au început să-și uh, declare dezacordul cu ce se întâmplă în Ungaria Problema e că în, Amer- în uh, sudul Americii nu se întâmplă la fel, în uh, America de Sud, scuze. Mi-aș dori același spirit critic din partea Braziliei sau Chile, de, de, de exemplu. Lucru descurajant, faptul că lipsește această critică. Ar trebui să folosim ocaziile când ne întâlnim cu oameni din alte țări, alte guverne democratice din America de Sud, să încurajăm să critique și ei Venezuela. Să nu ne așteptăm ca doar uh, guvernele și Parlamentul European să critique încălcările drepturilor omului în această țară. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bever. Mulțumesc. Aș dori să spun că mă bucur foarte mult că organizăm această întâlnire. E important să discutăm Venezuela. Eu vorbesc din uh, o perspectivă mai ciudată, pentru că înainte de a deveni politician am fost uh, am lucrat în ONG-uri timp de 20 de ani și la nivel internațional și în țară și eu pot spune că ideea acestor victime Guarimbo, Marimba și problema din Venezuela, nu văd exact cum putem spune că vorbim de un ONG. E totuși o organizație politică și a indicat acest lucru și e păcat că există victime de ambele părți atunci când au loc acte de violență, în special victime nevinovate. Dar pe mine nu m-ați convins, stimată doamnă. De fapt, dumneavoastră lucrați pentru guvern, de fapt. Eu am lucrat în ONG-uri timp de 20 de ani, dar fără să lucrez pentru vreun guvern. Și nu asta cred că trebuie să facă ONG-urile dintr-o țară, nu să lucreze pentru guverne. Am și o întrebare. E păcat că nu am reușit să adoptăm o declarație comună aici. Ce solidaritate latinoamericană există în societatea civilă? Aș dori să știu dacă se înțelege acolo ce fac aceste organizații din Venezuela. Susțin ideea ce fac jurnaliștii, pentru că în momentul de față, la nivel internațional, există interes pentru ceea ce se întâmplă în Venezuela, dar nu pot să cred că nu ar exista și un element corespunzător în America Latină. Următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul de Grande. Domnul de Grande a fost uh, destul de dur când a vorbit. Um, vorbeam cu un ONG din partea opoziției, cu reprezentanții Statele Unite, avem și pe cineva aici din partea uh, opoziției. Și apoi președintele care până în 2004 a fost, deci timp de șase ani a fost uh, reprezentantul opoziției. Adică nu e un echilibru prea bun când avem un singur reprezentant al victimelor. Domnul Azevedo vorbea de Comisia pentru Drepturile Fundamentale cu sediu la Washington. Când această organizație a fost uh, expulzată din Cuba, știm că s-au întâlnit în, Cuba, în Chile, uh, condusă pe atunci de Pinochet, știm că Pinochet la rândul lui a fost vinovat de multe crime. Sunt multe decizii acolo date de această comisie. Nu știu dacă aplicăm același standarde pentru toată lumea. Nu, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Oamenii nu sunt judecați după aceleași standarde. Am dat mai multe rezoluții cu privire la Venezuela în ultimii ani, dar dacă comparăm situația cu alte țări din regiune, pur și simplu nu suportă comparație. Au existat alegeri libere, au fost pierdute, fostul președinte a acceptat acest lucru și e ciudat cu această lovitură de stat la care vă referiți. Da, e păcat că la Eurolat nu s-a ajuns la un acord între copreședinți. Și asta în special pentru că cei din America de Sud nu au dorit nicio interferență. E, vi se pare ciudat? Vorbim de violență, dar de ce nu merge nimeni în uh, Honduras? Honduras e cea mai violentă țară din lume. 81 de jurnaliști au fost uciși în Mexic, 56 în Honduras. Mult mai puțini în Venezuela. Deci că nu este același lucru. Asociația Jurnaliști Fără Frontieră a vorbit despre acest lucru. De ce nu vorbim de violență în Columbia, în El Salvador, în Honduras? Acolo nu se spune nimic împotriva guvernelor alese democratic despre situația economică. Dacă ne uităm la Venezuela, din 99 încoace, sărăcia a crescut de la 42 la 26%, iar sărăcia extremă a scăzut de la 42 la 26% iar cea extremă era de 16%, 94% și acum e și mai scăzută. A ajuns la doar 7%. La fel, numărul de doctori crește de la 20 la 80 de doctori la 10.000 uh, de locuitori, deci în standarde duble aici. Nu vorbim despre alte țări. Mexic, avem peste 40.000 de persoane dispărute. 43 de studenți au dispărut de curând în Mexic, au fost uciși după ce au fost torturați. Și guvernul a făcut acest lucru, sunt convins și eu. Uh, iar în Statele Unite, Garda Națională, un uh, sistem militar, folosesc echipament militar, ați văzut de fapt și dumneavoastră în presă. Și nu ne referim la asta. Dacă o pot face americanii, de ce nu și venezuelenii? Dacă avem proteste în uh, Venezuela și există violență cu grenade și alte arme, s-ar accepta așa ceva în țările noastre? Am permite astfel de proteste cu arme? Nu, nu am permite acest lucru în țara mea cel puțin. Și aici mă voi opri. Haideți să vorbim de cei reținuți. Cifrele sunt într-adevăr îngrozitoare. 43 de persoane ucise, 8 de către agenții poliției. Guvernul spune că 35 din cauza violenței opoziției, 9 ofițeri de poliție. 9 persoane care lucrau în serviciul cetățenilor Venezuelei. Investigații există de asemenea. Persoane puse sub acuzare. 184 de cazuri deschise, 29 rămas, în continuare deschise investigații împotriva unor uh, ofițeri, 2 pentru crime, 3 pentru tratament necorespunzător, 5 din partea Meride, unii din alte județe și șapte ofițeri din uh, gardă, inclusiv ucigașul acelui băiat de 14 ani. Aceste persoane au fost aduse în fața justiției, deci s-a demonstrat că sistemul funcționează. Dar, vedeți că lucrurile sunt uh, discutate diferit și există interpretări diferite. Toate persoanele invitate la această audiere merită tot respectul din partea noastră. Nu cred că ar trebui să li se aducă acuzații. Haideți să vă spun cum am făcut invitațiile pentru astăzi. Grupurile politice au propus anumite nume pentru participanții la această audiere. Socialiștii, liberalii, PPE, Verzi și GUE. Toți au propus fiecare câte un vorbitor. Am verificat organizațiile pe care le reprezentau și i-am invitat. Eu am informat la timp ambasada Venezuelei, reprezentanții acesteia au fost invitați să participe. Am încercat să iau legătura cu ambasadorul, dar nu am reușit. E singurul ambasador cu care, am nu, cu care nu am reușit să vorbesc în toată cariera mea. El a fost invitat, dar a considerat că nu este cazul să participe. Dacă am fi putut avea uh, o participare mai echilibrată, da, cu siguranță, dar nu întotdeauna toată lumea invitată dorește să participe. Unii nu vor să vorbească cu noi. Noi dorim să avem un proces cât se poate de echilibrat și de democratic, dar unii nu doresc să, să răspundă invitație pe care le-o adresăm. Asta ca să uh, vedeți și dumneavoastră cât de, cât de mare este dorința de a participa din partea anumitor țări. După masă vom, mâine de fapt vom discuta despre Palestina și Gaza. Um, am discutat și despre Mexic. Este rolul nostru ca subcomisie pentru drepturile omului să discutăm situația de drepturilor omului în uh, restul lumii. Domnul Couso, mulțumesc foarte mult pentru explicație. Nu doream să arăt lipsă de respect. Doream doar să spun că există o, că există o discrepanță. Domnul Faria, mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Aș dori să aflu la ce canal de televiziune se uită domnul Couso canal din ăla care face propagandă sovietică. Mi se pare că intervenția lui a fost lipsită de respect. Noi avem nevoie de știri obiective și dumneavoastră ați fost cel care nu ați arătat respect față de invitații noștri. Eu îi mulțumesc domnului Havalero, domnului Rotero și domnului Betancur și cei celorlalți invitați de astăzi și prietenului meu Ramon. Uh, eu sunt de la ALDE. E bine că ați menționat și uh, participarea grupului nostru. Avem aici uh, reprezentanți ai uh, venezuelenilor, oameni care își uh, riscă propria lor siguranță pentru a veni să vorbească cu noi și pentru acest lucru le mulțumesc. Sunt oameni foarte curajoși, curajoși și merită tot respectul din partea noastră și le mulțumesc în public. Eu sincer nu știu dacă aș avea curajul să vin să, să vorbesc dacă aș fi în situația lor, de aceea le sunt foarte recunoscător. Eu nu voi face un discurs foarte lung. Oricum, totul a fost foarte politizat deja. Eu doream să vorbesc despre impunitate, despre arestările arbitrare și eșecul în a separa sistemul judiciar de sistemul politic. Eu și noi toți în Europa, de fapt, suntem preocupați de drepturile omului, accesul la informație, libera, eh, libera exprimare, însă ne preocupă și siguranța personală a oamenilor. Eu sunt din Portugalia, ca și colegul meu de la Eurolat. Într-adevăr, există o comunitate portugheză foarte mare în Venezuela și această comunitate uh, consideră că este una dintre comunitățile minoritare care a avut cel mai mult de suferit. Ei căutau o țară în care să trăiască decent, în care să prospere, în care să... Um, uh, la construcția căreia să contribuie și iată, membrii ai comunității portugheze au fost uh, au fost răpiți, au fost arestați, le-au fost luate proprietățile. Noi în Europa trebuie să ne arătăm sprijinul și trebuie să ne arătăm încrederea noastră. Și poate că este nevoie să luăm măsuri mai dure decât până acum, acum pentru a constrânge guvernul venezuelan să respecte demnitatea umană. Asta am vrut să spun. Aș fi vrut să pun mai multe întrebări, pentru că există aici și, un și reprezentanța ai opoziției. Ce trebuie să facă opoziția pentru, pentru a fi mai unitară? Putem fi siguri că la următoarele alegeri va exista o alternativă reală pentru uh, Maduro? Opoziția este unită în Venezuela Există obiective comune? Singurul obiectiv comun este de a-l da jos pe Maduro, care nu merită să fie acolo? Există 30 de familii în Venezuela care conduc uh, țara. Există diviziuni și, și între noi în Europa. A vorbit cineva despre Eurolat, uh, am încercat să transmitem un mesaj și la CELAC, dar nu am reușit să facem acest lucru pentru că partea latinoamericană a considerat că uh, intervenția noastră este o ingerință în, uh, în treburile lor interne. Deci aș dori să vă spun aceste lucruri pentru a vă da de gândit. Doamna Suber. Obrigada, senhor Presidente. Uh, vou, uh, vou falar em português. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi și eu în portugheză. Eu cred că am avut parte de o confuzie aici. Noi avem dreptul de a analiza problemele de drepturile omului din alte țări. Altă treabă, în schimb, este orientarea ideologică. Eu am analizat foarte atent lista de invitați și aceasta reflectă părerea majorității din Parlamentul European atunci când vine vorba despre Venezuela. Cred totuși că era nevoie de un mai bun echilibru. Primul vorbitor din partea grupului nostru, sau sugerat de către, propus de către grupul nostru, a spus câteva lucruri interesante. În ceea ce privește ceilalți vorbitori, ei au, au vorbit foarte puțin despre fapte și foarte mult despre opinii. În loc să vorbească despre inflație, despre foamete, și acestea sunt subiecte care au prea puțină relevanță față de subiectul de astăzi, adică drepturile omului. Cred că, nu este, cred că nu este rolul Parlamentului European să dicteze guvernului venezuelan ce cale politică trebuie să urmeze. Acesta este rolul poporului venezuelan. Alegerile au fost considerate echitabile, au fost considerate drepte de către Jimmy Carter Institute, care a monitorizat procesul. E esențial ca într-o țară sistemul juridic să funcționeze. Grupul nostru nu a dorit ca Parlamentul să se pronunțe pe această temă, Din mai multe motive. Odată am considerat că aceste principii sunt folosite în scopuri politice. Întotdeauna facem apel la ele înainte de alegeri. În plus, pentru ca sistemul judiciar, de fapt, din Venezuela să lucreze, să funcționeze în mod independent și în mod eficient, nu trebuie ca Europa să intervină așa cum a făcut-o până acum. Pentru că, la urma urmei, aici este vorba despre separarea între politic și uh, judiciar. Organizațiile regionale din uh, America de Sud și din Caraibe se pot descurca singure. La ultima reuniune Eurolat nu s-a găsit niciun consens pentru că existau mai multe puncte de vedere politice care intrau în conflict cu opinia noastră a Parlamentului față de Venezuela. De asemenea, nu mă miră faptul că uh, că venezuelenii nu se dau un vânt după Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului. Există mai multe țări care nu recunosc aceste, această comisie și nu pun în aplicare hotărârile ei. Noi, grupul nostru respinge tentativele de a profita de această audiere în scopuri politice și de a încerca să intervenim în afacerile interne ale Venezuelei. Nu e nicio întâmplare că nu am auzit despre acest lucru, dar în 2002 a avut loc o lovitură de stat. Președinte, întrerupe, vă rog să încheiați. a existat o tentativă de a legitimiza un guvern recunoscut de Statele Unite, Spania și Spania. De fapt, chiar BBC și Arte au făcut un documentar foarte bun cu privire la um, felul în care a influențat, um, au influențat rețelele de socializare evenimentele. Mulțumesc, voi da acum cuvântul uh, doamnei Cabrera. Sí, bueno. Eh, yo quisiera responder las preguntas que... Da. Vreau să răspund la întrebările care ne-au fost adresate. Domnul Asis a întrebat dacă am găsit, dacă am primit un răspuns de la autoritățile judiciare, ne-am întâlnit cu acestea, am avut o întâlnire și Există, oricum, în cazul nostru, lucrez pentru organizație de stat, doamnă Weber. Eu am fost victimă de două ori a unor atacuri uh, care au avut drept țintă această organizație. Faptul că lucrezi pentru un organism public nu înseamnă dreptul de a cere justiție. Cred că beneficiez de acest drept de a cere libera exercitare a drepturilor omului pentru persoana mea, pentru fica mea, care aproape că a fost victima gazului, gazului pe care l-a inhalat în timpul acestui atac. Asta îmi dă dreptul să lupt pentru drepturile mele. ați vorbit despre studenții deținuți. Cineva a spus că au fost uh, torturați, că au fost bolnavi, uh, că le cădeau dinții. Ei bine, vă întreb, domnul Oscar este aici și a pierdut mâna pentru că uh, o petardă a fost aruncată de așa numiți uh, studenți pașnici care erau deținuți. Oamenii au murit. Avem funcționari publici care uh, au rămas cu un uh, glonț uh, în dreptul și respinării blocat acolo. Dacă acesta se mișcă, există posibilitatea retezării uh, măduvei. Și aceștia ar putea să rămână paralizați. Deci nu sunt uh, discuții sterile. Am auzit de studenții pașnici care chipurile au fost uh, torturați și deținuți uh, în mod arbitrar. Trebuie să fim uh, raționali, trebuie să privim lucrurile din toate punctele de vedere și vreau să vorbesc și din numele organizației mele din 2003 până în 2013 au fost tot felul de atacuri. Un candidat prezidențial a pierdut uh, alegerile și a cerut uh, susținătorilor săi să își manifeste respingerea și mânia. Și asta a dus uh, la un asalt din partea mulțimii asupra secțiilor de vot, pur și simplu au uh, întreprins toate aceste acțiuni, iar a fost vorba de un politician care a cerut uh, susținătorilor săi să se dedea la acte de violență. Vă mulțumesc, doamnă. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc onoraților membri pentru comentarii și pentru întrebările adresate. Am dreptul democratic de uh, a-mi exprima uh, punctul de vedere în Parlamentul European ca și în Parlamentul Național, dar nu așa stau lucrurile în Parlamentul Venezuel. Uh, președintele Parlamentului venezuelan hotărăște cine poate să se exprime punctul de vedere și cine nu. Unii au fost excluși pentru că și-au spus părerile politice fără să fi fost dezbateri, fără să fi fost organizat vreun vot în legătură cu uh, expulzarea persoanei respective sau nu. Există niște drepturi care trebuie respectate. Atunci când o, o pol, ideologie politică consideră că este, din punct de vedere științific, valabilă, atunci uh, își iau aceste opinii drept fapte. Sigur, acest lucru este util din punct de vedere politic, pentru că ajungi să crezi cu adevărat că dacă crezi în ceva, atunci acel ceva este și corect, că deții sursa intrinsecă a adevărului, ceea ce nu este adevărat. S-au spus foarte multe lucruri și o să încerc să fiu cât se poate de succint și să vorbesc pe un ton respectuos. În primul rând, suntem pentru o Venezuela în care toți venezuelenii să poată să trăiască împreună, fără a fi supuși la discriminare, excluziune, fără niciun fel de diferențe violența din ultimii ani este greșită, indiferent de sursa acestei violențe. Desigur, au fost uh, probleme cu sistemul uh, judiciar, oamenii au fost aduși în fața instanței, iar sistemul judiciar este dominat uh, de un anumit tip de mentalitate atunci când e vorba de politică. Constituția uh, venezuelană spune că judecătorii trebuie aleși în urma unui concurs liber, dar nu așa stau lucrurile, uh, ci printr-o majoritate uh, calificată. Din nou, acești judecători au fost aleși altfel printr-o majoritate absolută. și la o serie de evenimente îi vezi pe judecători însoțindu-l pe președintele Republicii. Reprezentantul uh, Comisiei Victimelor Guarimba a explicat de ce acestea sunt uh, total dominate de guvernul național. Cum poate să fie justiție pentru toată lumea dacă guvernul uh, domină absolut orice. Există un deficit de justiție în Venezuela. Există o încredere în sistem. Guvernului îi place să spună că Venezuela s-a schimbat în mod irrevocabil, că lucrurile s-au schimbat în bine și asta permanent, dar nu așa stau lucrurile. Nici o majoritate nu este eternă și nici o minoritate nu este sortită să rămână o minoritate pentru totdeauna. Da, sunt într totul de acord cu asta. Dar nimeni nu poate să înțeleagă ce spuneți dacă nu solicitați să interveniți. Îmi cer scuze, dar ne uh, simțim uh, total neputincioși după ce am auzit în această după-amiază. Trebuie să rezolvăm lucrurile prin vot. Sigur, nu e rău dacă organizăm un vot și pierdem acest vot. Asta este. Guvernul venezuelan a spus că este inacceptabil ca Parlamentul European să spună punctul de vedere. A privit acest lucru drept un amestec. Dar nu se plânge atunci când un alt uh, parlament uh, se pronunță în favoarea guvernului venezuelan. Deci Senatul Uruguayan și Hausa, eh, Camera Reprezentanților, Senatul Brazilian, Adunarea Națională din Costa Rica, Camera Reprezentanților din Chile au ridicat în discuție aceleași probleme dar au fost întâmpinate cu tăcere, pentru că acest lucru este echivalent cu o ingeren, ingerință colonială. Și numai câteva uh, țări se închid și încearcă să mențină uh, puterea la nesfârșit în mâna unor oameni. Domnul Kosovo a fost surprins că am vorbit despre Curtea Interamericană a Drepturilor Omului. Sediul acestea a fost stabilit printr-un tratat și Convenția Drepturilor Omului a stabilit instanța, dar după aceea au fost membri care s-au retras. De ce nu s-a retras uh, Chile, de pildă? De ce nu s-a întâmplat asta? Dacă este un instrument, uh, de ce nu și-au exprimat opoziția plecând sunt țări satelit? Nu. Au criticat guvernul iar guvernul venezuelan Venezuela n-a fost niciodată o țară supusă capriciilor uh, Statelor Unite. Atunci când președintele Leoni a cerut americanilor să uh, invadeze Republica Dominicană, a făcut-o atât de serios încât Lyndon Johnson nu a spus de ce nu taci din gură. Situația ONG-urilor și a guvernului. Ați auzit reprezentanții ONG-urilor exprimându-se în această după-amiază și au spus punctul de vedere în mod obiectiv. Au fost uh, evidențiate lucruri pe care nu le-am evidențiat eu. Fiecare opinie. Fiecare are modalitatea sa de a cuantifica lucrurile. Îmi amintesc un film, Z, filmul lui Costa Gavras, cu Yves Monton Și m-am amintit că atunci când filmul a fost lansat, nu am putut să-l vedem în uh, Spania, pentru că a fost supus cenzurii. În Venezuela prea mulți exilați din Spania, din Portugalia, și s-a vorbit de Fernando de la Rios, care a fost uh, exilat în Venezuela. Era Pelayo, Augusto Frisonier, tot felul de oameni cunoscuți care au venit în uh, Venezuela. Oameni talentați care au făcut foarte mult bine. când o serie de organisme americane uh, dau cifre în legătură cu combaterea sărăciei, suntem de acord cu ele, însă ele trebuie actualizate. Și se pare că acest lucru s-a întâmplat. Puterea de cumpărare a oamenilor cei mai săraci a scăzut din cauza inflației galopante, și a reducerii prestațiilor sociale. Acum sărăcia crește din nou și Cepalul a spus că vor fi mai mulți oameni săraci decât acum 15 ani, o situație îngrozitoare, desigur. Și când Statele Unite spun lucruri pe care le pot le putem folosi în apărarea noastră atunci sunt lucruri grozave, dar atunci când se vorbește de tortură și de arestări și arbitrare, nu avem dreptul să vorbim despre acestea. Amintiți-vă că această idee, ingerință în treburile Venezuelei, atac la suveranitatea sa atunci când se discută aceste probleme. Atunci când se discută despre situația din, Vine, din Venezuela, da, este o ingerință, pentru că suntem suverani. Când am fost parlamentar și am încercat să inițiezi dezbateri pe marginea drepturilor omului din Chile sau din Cuba, mi s-a spus același lucru, că este visul unei dictaturi și că acest lucru trebuie să îl depășim. Critica nu mai este o ingerință. Domnul Farias a întrebat despre unitatea opoziției suntem uniți pentru că vrem să vedem o schimbare constituțională pașnică uh, a guvernului. Vrem ca Constituția din 1999 să fie respectată și aplicată. Și suntem uniți în a crede că votul popular este cel care alege guvernul. Mulțumesc, domnule Lavaledo, și vă mulțumesc tuturor pentru atenția dumneavoastră. Venezuela va rămâne în atenția noastră, vom monitoriza în continuare situația. Vă